săptămânii următoare. Dacă nimeni nu mai are nimic de uh, spus uh, sau nu este nicio observație, rezoluția uh, va fi trimisă tuturor organelor interesate. Și cu asta am încheiat reuniunea de astăzi. Vă urez drum bun!